integrați într o uniune a diversității. Vă mulțumesc încă o dată. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κούτας. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Mulțumesc frumos, domnule și Să trecem acum la vot. Votul după procedura simplificată, primul de pe ordinea de zi, raportul domnului Sarumuci privind coordonarea uh, norci privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Să deschidă votul prin apel nominal. Ψηφίσατε όλοι. A votat toată lumea. Τέλος της ψηφοφορίας. S-a închis votul. Η πρόταση εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Σάμπανο. Se adoptă cu majoritate largă. Felicitările mele raportorului. Trecem la votarea raportului domnului Elmar Brock privind aderarea Uniunii Europene la Tratatul de Prietenie și Cooperare în Asia de Sud-Est. Supun la vot acest raport prin apel nominal. S-a deschis votul. Τέλος της ψηφοφορίας. S-a închis votul. Η έκθεση εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στο se adoptă cu majoritate largă. Felicitări și domnului raportor. Uh, pe ordinea de zi urmează votarea proiectului de raport a domnului Rangel privind uh, proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la tratatul de la Lisabona și tratatul privind Uniunea Europeană. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Τέλος ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă felicitări raportorului. Al doilea raport, Rangel, privind proiectul de protocol privind preocupările poporului irlandez referitoare la tratatul de la Lisabona. De data aceasta, supun la vot raportul. Prin apel nominal s-a deschis votul. Telos ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Îl felicit încă o dată pe domnul raportor. Trecem mai departe. Votăm raportul domnului Tehera privind rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul strategiei Europa 2020. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Τεσέιρα. Se adoptă felicitări raportorului. Στην έκθεση του κυρίου Χάουιτ σχετικά με την ετήσια έκθεση. Trecem mai departe la votul raportului domnului Howitt privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în domeniu. Uh, să examinăm propunerea de rezoluție. Supun uh, la vot amendamentul numărul 2 prin apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 8 κατά τμήματα. Trecem la aliniatul 8. Supun la vot prima parte a paragrafului. Aliniatului cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Aș prefera să verificăm electronic. Partea a doua aliniatului 8. Vot electronic. S-a deschis votul. Telos psuforias? S-a închis votul. Aporiptete. Se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 41.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 Votăm prin vot electronic pentru a doua parte a aliniatului 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Două. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se you. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alineatul 60. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Să verificăm. Vot electronic. Amendamentul 4. S-a deschis votul. Τέλος ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Tropologia aritmos pende, Iper, para... Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 93. Vot pe părți. Și vot prin apel nominal. Cine este pentru prima parte? S-a deschis votul. S-a închis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă și partea a doua. Apoi alineatul 101. Îi dau cuvântul domnului Silvestri, care ne va prezenta un amendament oral. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După alineatul 101, aș vrea să se includă următorul alineat. Reține faptul că printre uh, compromisurile la care trebuie să ajungem în ceea ce privește condițiile socioeconomice, s-ar putea ca o femeie să vrea să-și întrerupă sarcina, dar eu cer uh, colegilor să uh, mă susțină atunci când ar, să spunem că noi trebuie să sprijinim femeile pentru ca acestea să înlăture cauzele care ar putea să reducă la un avort și să apărați dreptul la viață. Ναι. είναι καθαρό ότι υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός των 40 βουλευτών, οπότε απορρίπτεται η προφορική τροπολογία Presidente. του κ. Σιλβέστρη. Văd că s-a ridicat un număr semnificativ de persoane, dar nu suficient, deci acest amendament oral este respins. Vă rog. Cu tot respectul pentru colegi, vreau să spun că și cine s-a ridicat a fost cândva un embrion. Prohorume, prohorume. Προχωρούμε. Δεν ανοίγουμε τη συζήτηση. Προφορική τροπολογία. Nu o să intrăm în dezbatere. Amendamentul oral este respins și continuăm cu votul. Subtitlul 18. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți să verificăm? Vot electronic privire la amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Subtitul 18 acum, pe părți. Cine este pentru prima parte a subtitlului 18? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș prefera să verificăm. Votăm partea a doua a subtitlului 18. Un vot electronic. S-a deschis votul. Da, vă rog. Κυρία Ρίσ, έχετε το λόγο. Έχετε ζητήσει το λόγο. Aveți cuvântul. Ați solicitat să interveniți, nu? Președinte, mi scuzi. Doamnă președinte, eu nu pot să continui să votez pentru că nu funcționează căștile. Vă rog frumos să-mi trimiteți o pereche de căști care funcționează. O să trimitem imediat pe cineva.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 Partea a doua a alineatului 104, așadar cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 105. Văd separat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 106. văd pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Vot electronic, partea a doua, aliniatului 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Τέλος ψηφοφορίας. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotriva. Vă rog să ridicați mâna pentru că dacă nu o să întârziem cu votul electronic. Cine este împotriva amendamentului 8? Abțineri? Se adoptă. Doriți să verificăm? Da, e, e mai simplu dacă ridicați mâna sus ca să o vedem. Deci, votăm amendamentul 8, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 112. Domnul Tavares dorește să prezinte un amendament oral. Domnul Tavares, vă rog. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Uh, this is an aceasta este o adăugire la aliniatul 112. Voi citi în engleză. Salută faptul că Uniunea Europeană a susținut uh, activitățile de instituire a capacităților la Națiunile Unite și subliniază că uh, reprezentanța acestora în timpul evenimentelor Uniunii Națiunilor Unite este foarte importantă. De asemenea, dorește ca acest sprijin să fie acordat în continuare de către Uniunea Europeană. Mulțumesc. Acesta este, acesta este amendamentul oral. Cine îl susține? Se pare că nu există susținători. Cine este? Deci, nu există obiecții, așadar votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Τροπολογία 9. Υπέρ... Amendamentul 9. Cine este pentru? Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu văd, nu pot să văd bine cum votați, așa că verificăm electronic amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 mi se spune că nu se aude interpretarea în limba germană. S-a rezolvat problema? În regulă. Amendamentul 11. Vot prin apel nominal. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la votul final al uh, propunerii de rezoluție. Prin, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări raportorului. Dragi colegi, vom suspenda acum votul pentru a trece la uh, ședința solemnă prevăzută, urmând să continuăm cu votul după această ședință.